Pan Przewodniczący! Please take your seats. Vă rog să luați loc, dragi colegi. Bine ați venit la sesiunea plenară a Parlamentului European. Am întârziat cu 3 minute, este ora 3 și 3. Ceasul pe care îl vedeți aici nu este fix, nu este bine potrivit. Trebuie să începem imediat. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu. Declar astfel uh, sesiunea Parlamentului uh, suspendată pe 21 octombrie 2010. O declar așadar deschisă. Protocol i texty przyjęte z posiedzenia w dniu 20... Procesul verbal și documentele de la ședința din 21 octombrie 2010, care au fost adoptate în această dată, v-au fost prezentate. Aveți observații? Nu este cazul, de aceea considerăm că acest proces verbal este adoptat. Doamnelor și domnilor, am următoarele informații pentru dumneavoastră. Se pare că nu e interpretare într-una din limbi. Now it's okay. I was asking about, uh... Vă întrebam dacă aveți observații la procesul verbal din, al ședinței din data de 21 octombrie. Aveți observații? Nu. Atunci considerăm acest proces verbal ca fiind adoptat. Acum uh, am uh, anunțuri de făcut înainte de începerea dezbaterilor. Pe data de 6 noiembrie, Oleg Cacin a fost uh, atacat, bătut și trebuie să condamnăm acest atac. Apreciem reacția rapidă a autorităților ruse și implicarea domnului președinte Medvedev în uh, găsirea, descoperirea celor care au uh, efectuat acest atac. Uh, Um, Pe 31 octombrie a avut loc uh, o demonstrație a opoziției în uh, uh, piața principală din Moscova. Considerăm această demonstrație ca fiind un semn bun și apelurile noastre uh, Uh, pentru democratizare a vieții politice ruse încep să, au, să aibă un efect. Un al treilea anunț, acum 10 zile la Bagdad a avut loc un atac asupra bisericii uh, creștinilor uh, din acest oraș. S-au registrat morți și răniți și încă o dată cer tuturor să respecte libertatea de cult Uh, și cu toții trebuie să ne revoltăm împotriva violenței. Al patrulea anunț, pe 10 decembrie, va avea loc o ceremonie de decernare a premiului Nobel la Stockholm. Autoritățile chineze au încercat să facă presiune asupra statelor membre să nu participe la această ceremonie. Parlamentul uh, luptă pentru respectarea drepturilor omului de, în întreaga lume, inclusiv în China. La această ceremonie, um, șeful delegației Uniunii Europene din Norvegia va reprezenta Uniunea Europeană și instituțiile europene. Acum un anunț uh, legat. Acum un punct de ordine. Domnul Berlinguer are cuvântul pentru un punct de ordine. Vă rog. În ultimele zile, regiunea italiană Veneto a fost afectată de calamități naturale. E vorba de provinciile uh, Vincența, Padova și Verona. Au fost uh, ploi uh, foarte violente și peste 500.000 de persoane au fost afectate. Daunele sunt în valoare de sute de mii de euro. Uh, sectoarele